ținut înaintea uh, voturilor. Colegi, please take your... Vă rog, dați, dragi colegi, ocupați-vă locurile. Deci primul anunț este următorul. Președintele a primit de la grupul ECR o solicitare de schimbări de uh, membri în comisii și delegații. Aceste schimbări vor fi, uh, se vor regăsi în procesul verbal al ședinței de azi și dacă nu există observații, înainte de aprobarea procesului verbal,